Otwieram posiedzenie po wczorajszej. Bună dimineața, declar deschisă reuniunea care se reia după pauza de ieri. Stimați deputați, pe ordinea de zi avem următoarele puncte. Prezentarea de către Consiliul a proiectului de buget general exercițiu 2010 și am onoarea să urez bun venit alături de noi